află pe site-ul Parlamentului. Următoarea ședință va avea loc uh, mâine, joi, 24 martie, de la orele 9 până la orele 13. Ordinea de zi este deja disponibilă și publicată pe site-ul web al Parlamentului. Se ridică ședința.